La fel, mulțumesc. Am primit o nouă solicitare din partea domnului Pospisil. Vă rog, aveți cuvânt. pane předsedající já velmi podporuji tento. mulțumesc domnule președinte sprijin uh, această propunere pentru că mm, cred că trebuie să sporim conștientizarea valorilor europene și din propria mea experiență știu că dacă punem accentul pe educația privind Europa în rândul tinerilor, atunci uh, putem obține foarte multe, pentru că mulți tineri nici nu știu despre ce este vorba în Uniunea Europeană și nu înțeleg că Uniunea Europeană este o uniune liberă de țări care sprijină valori ca libertatea, democrația și drepturile omului. De aceea, acest gen de program educațional este foarte important am mers deseori în școli și uh, sunt trist uh, când văd uh, ignoranța tinerilor față de Uniunea Europeană. De aceea salut necesitatea de a spori fondurile pentru acest program. Mulțumesc. Încheiem aici procedura Cash și dau cuvântul în numele Comisiei doamnei comisar Iurova. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Această dezbatere ne-a arătat cât de importante pentru noi promovarea drepturilor și valorilor și sprijinirea următoarelor programe pentru drepturi și valori și din partea Comisiei. A fost o dezbatere foarte interesantă, care are loc într-un moment în care am putut să auzim diferite interpretări ale cuvântului egalitate. Trebuie să vă mărturisesc și eu ceva, un moment din istorie și opoziția comisarului care e responsabil pentru drepturi și valori în Uniunea Europeană. Când am ajuns în comisie, ni se spunea trebuie să promovăm egalitatea. Eu mi-am trăit jumătate din viață sub un regim care a impus egalitatea. Egalitatea în acel sens despre care spunea doamna Șoidrova, și anume uniformitate. Am trăit într-o societate în care nu-i vedeam pe cei aflați în, scaun cu rotile, în scaune cu rotile. Trăiam într-o societate în care nu îmi amintesc să fi văzut persoane cu probleme mentale. Toți aceștia erau ascunși. Erau ascunși undeva astfel încât să nu fie văzuți, pentru că aceștia nu erau egali, nu erau oamenii ideali, socialiști. De aceea a trebuit să îmi clarific și mie și să le clarific și colegilor mei despre ce vorbim când spunem egalitate. Egalitate în fața legii. Vorbim despre principiul pe care noi, principiile pe care noi le numim aceleași drepturi și aceleași obligații. Avem această datorie de a-i proteja și pe cei slabi și anume să luptăm împotriva oricărui tip de discriminare. Consider că e foarte important să promovăm diversitatea, pluralitatea, dialogul, acțiunile, cetățenii activi. Ce vreau să spun prin dialog? Știți că eu răspund și de egalitatea de gen. Lupt pentru ratificarea Convenției de la Istanbul. Aceasta este respinsă de biserici. Le-am invitat pe biserici la un dialog. Am vrut să ascult care sunt argumentele lor. Cred că și aceasta e o datoria noastră, să ascultăm și părerile celorlalți. Nu văd pe nimeni aici care și-ar dori să utilizeze aceste fonduri astfel încât să-i reducă la tăcere pe cei cu păreri diferite. Da, avem anumite limitări în ceea ce privește libertatea de exprimare. Ați putea spune că îi reducem la tăcere pe unii. Da, eu tot timpul voi lupta să astfel încât să îi facem să tacă pe cei care recurg la violență și la crime și mai ales când aceste lucruri sunt foarte evidente și în, pe platformele sociale. De aceea punem companiile digitale să șteargă conținutul care are potențial de incitare la violență, să șteargă asemenea conținuturi de pe rețele. Niciodată nu voi apăra o libertate de exprimare a celor care incită la crimă. Uh, și începe o relativizare a acestor lucruri. De aceea e periculos, de aceea trebuie să fie promovată societatea civilă, dialogul, astfel încât oamenii să decidă ce e în continuare în regulă și ceea ce nu ar trebui să se mai tolereze. Nu doar politicienii ar trebui să definească asemenea lucruri. Avem nevoie de o societate activă. De aceea eu mă bucur că avem acest program și cred că el va fi utilizat într-un mod inteligent, o finanțare inteligentă vom avea programe bune, rezonabile, care să ajute societatea, care vor duce la o creștere a toleranței și a înțelegerii importanței diversității, dialogului și așa mai departe. Mă tem că va trebui să găsim și alte căi, astfel încât societatea să înflorească și democrația să se dezvolte prin dialogul popoarelor. Vă vorbeam despre sfera IT. Internetul e un instrument minunat pentru a dezvolta dialoguri democratice. Eu întotdeauna voi promova tehnologiile care ajută societatea. Așa cum știm, și în această sferă există abuzuri, există incitare la ură, crește intoleranța, există atacuri împotriva oamenilor. La sfârșitul lunii ianuarie voi primi un raport din partea companiilor IT, un raport în care voi fi informată cu privire la ceva ce numesc eu o hartă urii în Uniunea Europeană. E o listă, e un meniu cu suspecții obișnuiți, minoritățile, da, și bisericile, oamenii religioși care își exprimă părerile religioase în mod deschis, inclus, includem aici creștinii, există homosexualii, lesbienele, jurnaliștii, politicienii, în anumite state judecătorii, Cred că și acesta e unul dintre motivele pentru care în fiecare zi trebuie să ne gândim la John Cox, Pavel Adamovici, Daphne Caruana Galiția, Ian Cuciac și mulți, mulți alții. Câți vor trebui să mai devină victime ale creșterii urii? Mă tem că dacă nu o oprim, atunci situația va continua. Cum să facem față acestei noi situații? Am discutat despre finanțare. Sunt convinsă că dacă reușim să promovăm ideea unei taxe digitale, atunci ar trebui să folosim o parte din acești bani pentru educație, nu propagandă, ci educație, cu obiectivul de a informa cu privire la istoria noastră, să lucrăm cu tinerele generații, astfel încât acestea să poată să aibă un raționament critic, să poată să proceseze informațiile. Sunt convinsă că dacă vom promova tehnologiile, pe de-o parte, va trebui să utilizăm și beneficiile rezultate și pe viitor să avem o proprie sursă în Uniunea Europeană, o sursă cum ar fi această taxă digitală, astfel încât să putem să promovăm valorile despre care discutăm. Cred că aceasta este calea pe care va trebui să urmăm. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Dau cuvântul doamnei raportor, doamna Valero, pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte! Vă rog să vă puneți căștile. Încep cu niște mulțumiri. Mulțumiri pentru toți cei care au luat cuvântul în timpul acestei dezbateri. Cei care sunt pentru și cred că este un program important, dar și cei care nu sunt de acord. Și mulțumesc pentru foarte bună colaborare din partea Comisiei în această perioadă lungă în care am discutat despre program. Am primit răspunsuri Uh, și ajutor de fiecare dată când am lovit de câte o problemă. Domnul comisar spune că sunt de acord că ne trebuie mai multe resurse, dar în concluzie spuneți că cu mai puțin putem să facem mai mult. Eu vă rog să vă asigurați că vor fi resurse suficiente pentru toate programele și în special pentru acest program. Vrem ca bugetul să fie marit pentru că nu se poate să acceptăm că nici măcar programele actuale să nu mai poată să fie finanțate. Avem nevoie de resurse noi pentru noul pilon, pilonul drepturilor și valorilor, care sunt strâns legate de articolul 2 din tratate, pentru că atunci când încerci uh, să pui toate instrumentele într-un singur program și într-un singur pilon, ne pierdem din eficiență um, și noi nu ne dorim așa ceva. Deci, concluzia ar trebui să fie că ne trebuie mai multe resurse financiare și că ne trebuie un pilon separat, nu un subpunct iar în ceea ce privește posibilitatea de a lua fonduri din alte surse, ca de exemplu fonduri structurale sau fondul social, nu cred că este o soluție pe termen lung. Dacă vorbim despre valori și drepturi, e ciudat că de foarte multe ori e greu să găsim fonduri suplimentare, să cerem statelor membre să fie de acord să acorde fonduri suplimentare. De exemplu, și vă zic, e ciudat pentru că a fost foarte simplu să găsim 13 miliarde de euro suplimentare când s-a pus problema creării unui fond pentru apărare. De ce suntem gata să investim în arme când nu suntem gata să investim bani mult mai puțin în ceea ce de fapt constituie valo- securitatea internă, pentru că securitatea internă este bazată pe valorile comune. Avem nevoie de acești bani, de bani pentru programe specifice și avem nevoie de un nou pilon. Acesta este mesajul clar pe care doream să-l trimit doamnei comisar și să sperăm că vom reuși să găsim un consens. În curând vor începe și trilogurile și Probabil că pe multe puncte nu va fi greu să găs găsim un consens, ca de exemplu să facilităm viața organizațiilor care vor să acceseze fondurile. Dar probabil că va fi mai greu atunci când uh, vom vorbi despre mărirea bugetului, dar totuși sper că vom ajunge la un bun rezultat. Președintele, dacă doamna raportor Uh, vorbește, vă rog frumos să aveți amabilitatea să nu uh, o întrerupeți. Așa văd eu lucrurile. Vă mulțumesc. Discuția se încheie, votul va avea loc mâine. O, alcune anunci da... Trebuie să fac câteva anunțuri, mai întâi în ce privește uh, domnul Mike Hucom, care nu mai face parte din grupul FDD și începând de pe 17 ianuarie 2019 va face parte dintre deputații neafiliați. Al doilea anunț, cu privire la uh, uh, președintele grupului social-democrat care a cerut să fie înscrise în procesul verbal numirile uh, la delegații și uh, comisii. Uh, dacă nu sunt uh, observații până când procesul verbal este adoptat, se consideră că aceste modificări, deci denumiri la comisii și delegații, sunt adoptate. Pe ordinea de zi acum uh, avem programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania. Este vorba despre raportul doamnei Harms, căreia de altfel îi dau cuvântul pentru 5 minute. Stimate domnule președinte, stimați colegi, stimate colege, raportor din umbră, doamnă comisar. E un lucru important, cel pe care îl discutăm acum, pentru Lituania. Și cetățenii lituanieni sunt uh, cei care uh, sunt vizați, mai ales cei din orașul Uh, Uh, când am fost eu în vizită acolo, în Visaginas și la centrala nucleară Ignalina, în ultimii 15 ani am tot fost acolo și mi-a devenit tot mai clar următorul fapt. Ce hotărâre grea a fost această hotărâre, această recomandare de dezafectare din Uniunea Europeană, care a fost inclusă în negocierile de aderare ale Lituaniei la Uniunea Europeană. Aș dori de asemenea să spun că până astăzi eu continui să cred că această decizie a fost una corectă. Lipsa de securitate care există acolo, la aceste reactoare RBMK sovietice care sunt moderate cu grafit, ei bine, acestea nu pot fi altfel tratate decât prin dezafectare. Această decizie de dezafectare a fost foarte importantă pentru mine. La fost de important a fost și faptul că există această presiune din din partea Bruxelului pentru dezafectare, această decizie trebuie să fie legată și de obligația Uniunii Europene și anume să se implice și să nu lase întreaga povară asupra acestui mic stat, Lituania. Aceste uriașe reactoare RBMK, cele mai mari care au fost construite vreodată și au fost construite cu, cu presiunea Moscovei pe, acea, pe acel teritoriu ocupat atunci și au fost construite acolo de Rusia. Uh, Astăzi vorbim despre responsabilitatea pe care o are Uniunea Europeană și trebuie să fie implicată în această dezafectare. Și eu mă bucur că majoritatea din Parlamentul European e de acord cu propunerea mea și anume suma care fusese înainte prevăzută să fie crescută pentru următorul CFM, pentru următorii șapte ani și să nu rămână această sumă la nivelul care a fost propus, ci să fie crescută la o sumă de 780 de milioane de euro. Prin această finanțare trebuie să ne putem asigura că în 2026 și în 2027 dezafectarea unității 1 și apoi a unității 2 ambelor reactoare vor putea să fie începute. Decizia noastră importantă pe care o vom vota mâine, ce mai e important în aceasta și legătura care există între implicarea Lituaniei și implicarea Uniunii Europene. Totul trebuie să se întâmple la nivelul la care s-au stabilit lucrurile astăzi. Gestionarea dezafectării, din câte am văzut eu și am mers de multe ori la Ignalina, după părerea mea, dezafectarea se află pe mâini bune. Condițiile de care e nevoie, premisele pentru o dezafectare bună, cu riscurile care există, dar și pentru o bună gestionare a finanțelor, eu cred că toate aceste, precon... toate aceste premise există și sunt bune. Lituania între timp s-a hotă hotărât să renunțe în totalitate la energia atomică prin intermediul unui referendum și acest lucru trebuie să ne fie clar fiecăruia dintre noi. E un fapt pe care nu trebuie doar să îl recunoaștem, ci consider că și această decizie pe care o luăm astăzi în legătură cu dezafectarea Ignalina trebuie să fie continuată cu angajamente, angajamente importante și pentru uh, Ostroviți din Bielorusia. În apropiere de Vilnius se află această centrală nucleară și eu cred că acolo există un risc foarte mare, există această construcție, acestei uh, centrale atomice și e un adevărat test de stres pentru Uniunea Europeană. Există riscuri acolo și nu știm exact cum ar putea fi gestionare aceste riscuri echipamentele, echipamentele care sunt folosite acolo. Echipamentele folosite nu sunt, uh, nu vor, vor putea face față cu tremurilor în regiune. Așa că odată cu această dezafectare și finanțarea acestei dezafectări, eu vreau să ne implicăm și în apărarea intereselor de siguranță în ceea ce privește ceea ce se întâmplă cu Lituania și construcția din Belarus. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Iorova. Vă rog. Domnule președinte, stimați parlamentari, doresc să mulțumesc doamnei raportoare pentru remarcile introductive și Comisiei ITRE pentru raportul care a fost adoptat pe 21 noiembrie. Comisia este recunoscătoare pentru dezbaterea de astăzi și salută votul cu privire uh, raportul uh, cu privire la raportul de dezafectare a uh, centralei nucleare despre care s-a discutat mai devreme. Este un subiect de maximă importanță pentru noi și contribuțiile membrilor Parlamentului ne arată atașamentul dumneavoastră față de acest principiu care necesită aplicarea celor mai înalte standarde de transparență cu privire la riscuri și costuri și cu privire la dezafectarea imediată a centralelor nucleare fără a se transfera această povară următoarelor generații programul Ignalina contribuie la o uh, scădere substanțială a riscurilor radiologice pentru publicul larg din moment ce uh, combustibilul nuclear este transferat uh, în exteriorul reactorului. S-au făcut progrese remarcabile în dezavectarea unor unități deosebit de mari acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul financiar de durată al Uniunii Europene, care a demarat deja din 2001 și în uh, etapa de preaderare uh, a Lituaniei. În acea perioadă, Uniunea Europeană i-a cerut Lituaniei să-și închidă singura centrală nucleară, o versiune mai mare a modelului Cernobil și uh, s-a angajat să furnizeze asistență financiară. Uh, finanțarea dezafectării Ignalinei ține de un demers de solidaritate față de Lituania. Până la sfârșitul lui 2020, Uniunea Europeană va fi adus uh, 1,9 miliarde de euro în calitate de uh, asistență financiară. Pentru, și, și ne asumăm obligația de a continua un sprijin adecvat și pe viitor. Propunerea Comisiei permite demararea dezafectării uh, reactorului nuclear în conformitate cu recomandările curții uh, de conturi se uh, încurajează de asemenea și o implicare cât mai mare în acest proiect a beneficiarului. Este o sarcină uh, de o dimensiune fără precedent și uh, implică colaborarea cu specialiști din acest uh, domeniu și explică necesitatea uh, Uh, fondurilor suplimentare care trebuie aduse aici. Uh, rezultatul va fi o îmbunătățire a nivelului de securitate în Uniunea Europeană. Este vorba aici despre Uh, solidaritate și prin intermediul acestei solidarități Uniunea Europeană aduce o valoare adăugată, reală, în beneficiul cetățenilor săi. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Acum începem cu intervențiile în numele grupurilor politice. În numele PPE are cuvântul domnul Langa în un minut și jumătate. Vă rog. Uh, Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportoarei am luptat mult pentru finanțare, până la urmă am reușit să cădem de acord în Comisia ITRE cu privire la această finanțare. Lituania are nevoie de ajutor, e un lucru foarte clar și există aceste, această obligație de a dezafecta cele, centrala nucleară în tratatul de aderare. Com, doamna comisar ne spunea că s-au dat deja 1,9 miliarde, acum mai trebuie 87 de milioane și există această lacună care care există de 1,6 miliarde conform curții de conturi. Vorbim de un proiect între 5 și 6 miliarde de euro la care trebuie să se implice Uniunea Europeană. Am spus că dorim să ajutăm Lituania, bineînțeles în condiții economice suportabile. Însă, doamnă comisar, trebuie să mă adresez acum comisiei. Comisia a propus 552 de milioane pentru același program. Lituania a cerut peste 700 de milioane. Până la urmă a trebuit să ajungem la următorul fapt. Comisia Europeană nu a reușit să facă calculul așa cum trebuie pentru această intervenție de o asemenea amploare. Până la urmă am discutat cu domnul Oettinger, cu Ministrii Energiei din Lituania, cu doamna raportor, cu, am negociat cu toți aceștia și până la votul în Parlament a trebuit să ajungem la un compromis, un compromis pe care nu îl avem încă în față. Noi vom fi pentru pentru acest raport Harms, însă în continuare rămân întrebări fără răspuns. Mulțumim. Acum, din partea socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul Corumbașev un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Propunerea noastră include și finanțarea a 80%, mai bine zis, de a 86% în loc de 80% și doresc să o felicit pe doamna Harms, raportare principală și de asemenea pe domnul Werner Lange pentru că am fost pe aceeași lungime de undă atât pe dosarul despre Lituania, cât și pe dosarele despre Bulgaria, Slovacia și uh, Institutul uh, de Cercetare Comun. Vreau să subliniez că propunerea pentru Institutul de Cercetare Comună, care ar trebui să uh, difuzeze informații despre dezafectarea centralelor nucleare, a fost una binevenită. Societățile din Bulgaria, Lituania și Slovacia vor fi afectate în aceeași măsură de acest tip de program de dezafectare și de aceea cerem Comisiei să țină cont de această sumă mai mare de 718 uh, milioane de euro. Nu putem să facem un compromis. Dezavătarea nucleară este foarte importantă. Mulțumesc. Acum începem, uh, uh, trecem la grupul ECR și dau cuvântul domnului Tomașevski în minut și jumătate. Și Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm un regulament al Consiliului cu privire la un program de asistență pentru dezafectarea unei centrale nucleare. Este un subiect important și asistența pentru Lituania este necesară dacă vrem să respectăm cele mai înalte niveluri de securitate securitatea nucleară este deosebit de importantă, mai ales având în vedere caracteristicile tehnice ale acestor reactoare. Sunt două reactoare de același tip ca cele de la Cernobil. Vorbim despre dezafectarea unor, reacto- unor reactoare moderate cu grafit, un procedeu deosebit de complicat care necesită asistență uh, și deci o creștere a costurilor acestui program. Lituania nu poate um, îndeplini cerințele de cofinanțare uh, ea se confruntă deja cu costuri uh, suplimentare în ceea ce privește această dezafectare. Uh, centrala nucleară a reprezentat angajatorul principal uh, al locuitorilor acestei regiuni. Trebuie luată în considerare și povara pe care o are asupra bugetului acest proiect. Uniunea Europeană trebuie să sprijine Lituania în acest proces de dezafectare, trebuie să-i ofere o finanțare specială pentru a o sprijini. Mulțumesc în numele Verzilor are cuvântul domnul Rope, două minute. Vă mulțumesc, doamnă comisar, stimați colegi. Permiteți-mi încă o dată să îi mulțumesc uh, doamnei Rebecca Harms din partea verzilor. Mă bucur foarte mult că acest raport privind finanțarea pentru Ignalina i-a fost acordat acesteia. E una dintre europarlamentarii cei mai import, unul dintre europarlamentarii cei mai importanți pe asemenea subiecte. Comisia ITRE nu a sprijinit această propunere. Contribuția europeană la această dezafectare nucleară ar urma să scadă în timp ce contribuția Lituaniei ar urmea să crească. Lituania contribuie la cofinanțare cu 14% și e deja o povară financiară uriașă pentru țara mea. Mă bucur că Comisia ITRE a sprijinit ideea de a oferi mai mult de 200 de milioane în plus față de propunerea inițială a Comisiei pentru programul de dezafectare. Creșterea finanțării trebuie să se bazeze pe o evaluare detaliată făcută de experți internaționali. Pe lângă chestiuni legate de dezafectare, Lituania trebuie să facă față program, program, problemelor regionale de acolo. Eu am fost primar în regiunea Visagina timp de mult timp și mă bucur că în raport se vorbește despre angajamentele pe care și le-a luat Lituania astfel încât să uh, abordeze șomajul. Lipsesc uh, multe în această zonă, serviciile publice și așa mai departe. Permiteți-mi să atrag atenția colegilor și asupra faptului că votul care urmează să aibă loc mâine reprezintă un semnal E un semnal de încredere a cetățenilor în Uniunea Europeană. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Goga, un minut și jumătate. Mulțumesc. Și mulțumesc și doamnei raportor pentru că de bine am muncit. Mulțumesc întregii echipe. E minunat că s-a ajuns la această hotărâre să se mărească finanțarea. Din păcate, Comisia ne face să regreseze. E o țară care a sprijinit dintotdeauna foarte mult uh, Uniunea Europeană. Cred că nivelul de um, aderare la Uniune și de sprijin pentru Uniune este uh, cel mai mare în Lituania. Deci uh, e timpul să închidem această centrală și mai ales să existe această desafectare nucleară, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat cu Cernobâlul. Și acum a venit momentul ca să se ia aceste măsuri. Oamenii au suferit mult din cauza închiderii și acum a venit momentul să se facă ceva și în numele solidarității europene. Țara noastră se implică cu 14% din totalul finanțării. Sperăm să fie și Comisia de acord cu solicitarea Parlamentului și mult succes pentru votul de mâine. Mulțumesc și toate urările de la Prene. Acum are cuvântul domnul Balcitis un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc uh, raportoarei Rebecca Harms și colegului meu, raportor din umbră, Peter Columbacev. Uh, din același grup politic ca și mine și sunt recunoscător și celorlaltor uh, colegi din celelalte grupuri politice care au înțeles importanța acestui subiect, importanța procesului de dezafectare și ne-au uh, ajutat să obținem finanțarea în cadrul următorului CFM. Nu e vorba numai de o provocare pentru Lituania, este o povară pentru întreaga Uniune Europeană pentru că suntem responsabili pentru siguranța concetățenilor noștri și pentru o dezafectare în condiții de siguranță a acestei um, centrale. Lituanienii au avut încredere în Uniunea Europeană și și-au asumat în um, niște angajamente prin intermediul protocolului 4 care a fost um, adoptat prin referendum, dacă Comisia ar stopa aceste finanțări și ar încărca propriul angajament. Parlamentul susține ideea uh, măririi uh, cantității de fonduri care să susțină dezafectarea acestei centrale nucleare de talie foarte mare. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Urucev, un minut și jumătate, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, mă bucur că avem acest uh, program, acest pro proiect de regulament. Mă bucur pentru amendamentele pe care le-a depus doamna Harms. Uniunea Europeană trebuie să continue să sprijine dezafectarea Uh, centralei nucleare Ignalina. Cele 700 de milioane de euro propuse pentru perioada următoare sunt un nivel adecvat de finanțare pentru acest program. Se ține cont de um, avizul experților independenți și de asemenea se ține cont de niște termene uh, realiste pentru acest uh, șantier. Nu trebuie să permitem discontinuarea activităților este o procedură complicată, este nevoie despre um, dezmembrarea corpurilor uh, de clădire unde se aflau reactoarele și deionizare. Sper că mâine se va vota pentru prelungirea acestei finanțări. Sunt de acord cu menționarea actualei rate de cofinanțare, 14% pentru Lituania, 86% pentru Europa. Orice modificare acestei rate de cofinanțare ar reprezenta o povară uriașă pentru Lituania și ar fi nedrept pentru populație și ar uh, afecta în mod negativ uh, imaginea și reputația Uniunii Europene care și-a luat un angajament față de lituanieni. Mulțumesc, dragi colegi. Acum dau cuvântul doamnei Gresle pentru un minut. Da, vă mulțumesc. Comisia de control bugetar a vizitat toate cele trei centrale. Ne-am ocupat de, dezafect, de ce se va întâmpla cu dezafectarea. La Ignalina am fost de două ori în 2018. Îi înțeleg pe colegi că sunt foarte interesați să primească și mai mulți bani pentru dezafectare. Și doamna comisar ne-a dat niște declarații foarte clare. Știm ce s-a întâmplat și la Comisia ITRE. Mie nu mi se pare bine. În 2009 a existat un studiu de fezabilitate cu alternative în ceea ce privește dezafectarea. E un proiect care a fost câștigat de două companii, la licit- dar această licitație care a fost apoi anulată cu, în Lituania cu ajutorul Comisiei Europene. Și apoi s-a întâmplat tot ceea ce s-a întâmplat cu Ignalina. Nu pot decât să spun că Ignalina va continua să rămână un sit nuclear timp de decenii și e nevoie de multe alternative și nu să se investească așa foarte mulți bani și până la urmă nimeni nu, mai, nu va avea de beneficiat. Preamă la procedură de Mulțumesc, am ajuns la procedura de intervenții spontane. Am primit două solicitări. Începem cu domnul Pospisil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am analizat acest caz și sunt convins că cerere Cererile Lituaniei sunt justificate, trebuie să menținem rata de cofinanțare 14% pentru Lituania, 86% pentru Uniunea Europeană, pentru că dacă am schimba-o, am uh, aduce o imagine negativă a Uniunii Europene și sunt conștient că în anumite țări postcomunistă, Uniunea Europeană poate avea o imagine negativă și dimensiunea politică a acestui caz este mult mai importantă decât cele 200 de milioane în plus sau în minus, așa că trebuie să fim atenți la faptul că în Lituania Oamenii trebuie să perceapă Uniunea Europeană ca un organism gata să-și asume angajamentele și să sprijine Ignalina. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Marias, un minut. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, e foarte important să fie dezafectată centrala nucleară de la Ignalina vorbim de reactive vechi de tip Cernobâl. Sunt lucruri sunt lucruri care s-au întâmplat și în Slovacia, o abordare similară există și în Bulgaria. Stocarea materialelor reactive va avea loc în Bulgaria. Aceste materiale radioactive care rezultă de pe urma dezafectării din Lituania. Ce se va întâmpla cu acestea? Unde vor fi stocate deșeurile radioactive? La Scopie? la Kosovo? Avem nevoie de un răspuns pentru că e foarte important. E important să știm ce se va întâmpla cu aceste deșeuri radioactive, unde vor fi ele depozitate. Doamnă Harms, E periculos și ceea ce se întâmplă în Turcia, în Acuio și acolo există o centrală nucleară periculoasă. Nu putem să așteptăm și apoi după câțiva ani să intervenim și acolo în Turcia. Mulțumim și acum din partea Comisiei, doamna comisar Iurova. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru comentarii. Din 2001, Uniunea Europeană în mod constant a acordat sprijin pentru dezafectarea nucleară a centralei de la Ignalina. Comisia Europeană își va respecta angajamentele față de Lituania, așa cum se prevede în acordul de aderare al Lituaniei. Uh, planul de finanțare este stabilit de Lituania, acceptat de Comisie și s-a prevăzut finanțarea până în anul 2038 sau până când toate instalațiile actuale vor fi fost înlăturate și până când toate deșeurile radioactive au fost tocate sau uh, um, au putut să uh, fie uh, transportate în altă parte. Ă, finanțarea actuală este prevăzută până în 2027, iar în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră de mărire a bugetului, eu nu pot să vă promit nimic, eu nu am puterea să o fac, ă, dar am să informez pe colegii mei despre dezbaterea de astăzi. La sfârșit, vreau să mulțumesc Parlamentului pentru felul în care se implică în uh, pachetul de cadrul financiar multianual. Mulțumim, uh, doamna Iurova Vicky, îți mulțumesc frumos. Acum are cuvântul doamna Harms ca să dea răspunsul. Vielleicht Satz kurz. Poate o teză scurtă pentru colega mea, doamna Gresle. ce fel de alternative ar putea să existe, astfel încât să ajungem cât mai repede la o pajiște pe locurile unde în care există centrale nucleare? Eu nu aș fi pentru asemenea alternative în care se uh, vorbește despre aceste câmpii înverzite. Există și alte metode, metode de întârziere care sunt utilizate în alte state membre, așa că eu cred că în Lituania e foarte important să se facă într-adevăr acum această dezafectare. Doamnă comisar, vreau să vă spun că lucrurile stau exact cum spunea și domnul Langen. E o schimbare de strategie în ceea ce privește finanțarea, cea pe care o vedem astăzi din partea Comisiei în întreaga dezbatere. La vizitele în Lituania, mie mi-a fost foarte clar că acest subiect are de-a face și cu uh, faptul și cu încrederea, cu încrederea care există între Uniunea Europeană și Comisia Europeană și dacă aceștia se pot baza pe dumneavoastră. Lansez acest apel nu doar pentru dumneavoastră, și, ci și pentru Consiliu, că, pentru că până la urmă nu doar Comisia Europeană, ci și Consiliul va fi cel care va trebui să dea dovadă de responsabilitate față de Lituania. Vă mulțumesc pentru atenție și le mulțumesc încă o dată și tuturor raportorilor din umbră. Ce mille. Mulțumesc. S-a încheiat discuția, dezbaterea va avea loc mâine. Vă înștiințez, dragi colegi, că următoarea sesiune va avea loc mâine eh, de la orele 9 la orele 14 și de la orele 15 la orele 16. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe pagina web a Parlamentului European. Ședința se suspendă. Noapte bună tuturor!